nu am sosit încă cu toții, dar sunt de părere că, ținând cont de ordinea de zi care este foarte încărcată, ar trebui să începem uh, sesiunea noastră. Cel mai important din această după amiază, raportorul nostru, Kurt Lechner, este deja alături de noi, de aceea nu cred că ar trebui să mai pierdem timpul și să începem această ședință. Trecem acum la primul punct de pe ordinea de zi și anume adoptarea ordinii de zi. Vreau să vă atrag atenția că punctul 26 uh, căi alternative de soluționare a litigiilor în cadrul dreptului civil, comercial și al familiei va fi tratat înainte de punctul 23 uh, și apoi am primit un e-mail de la uh, colegul Geringer și uh, în acest e-mail este vorba despre faptul că ultima oară am discutat despre un punct, dar l-am amânat. Era vorba despre o decizie referitoare la temeiul juridic în ceea ce privește deșeurile radioactive. Uh, acest punct nu se regăsește pe ordinea de zi și doamna Geringer întreabă de ce se întâmplă acest lucru. Vreau să vă explic pe scurt. Uh, motivul este unul cât se poate de simplu. Conform uh, regulamentului de procedură și anexei uh, care prevede competențele noastre, ne vom preocupa de acest subiect atunci când în comisie se face solicitarea de modificare a temeiului juridic. Însă acum nu este cazul, de aceea nu se regăsește acest punct din nou pe ordinea de zi. Asta nu înseamnă că uh, diversi membri nu pot solicita acest lucru. Uh, dar nu există niciun motiv pentru ca punctul să se regăsească automat pe ordinea de zi, pentru că nimeni nu a făcut o solicitare de modificare a temeiul juridic până acum, deci nu s-a luat o decizie corespunzătoare. Aceasta este situația de plecare pe care o avem în prezent. Voiam să vă atrag atenția asupra acestui lucru. Bun, și acum trecem uh, mai departe, la punctul de pe ordinea de zi, punctul 2, comunicări ale președintelui, nu există astfel de comunicări. Apoi, aprobarea procesului verbal al reuniunii din 23-24 mai, există obiecții, nu este cazul. Bun, atunci îl adoptăm uh, în această formă și trecem acum la audierea publică. Uh, iată și programul. Vom începe cu niște cuvinte de salut pe care le-am rostit eu deja și apoi îi voi da cuvântul mai departe domnului Kurt Lechner, raportorul nostru. Kurt, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, trebuie să vă spun că nu sunt cel mai important de aici. Cei mai importanți sunt experții pe care i-am invitat să participe la această audiere, care provin din țările dumneavoastră. În ceea ce privește cadrul temporar, trebuie să vă spun că situația este cât se poate de interesantă. Trebuie să ne gândim despre ce uh, vom vorbi și anume care sunt uh, reperele pentru legea aplicabilă și pentru instanța competentă, pentru jurisdicție. Trebuie să vedem dacă dreptul material rămâne o chestiune de nivel național și așa va și fi și apoi trebuie să constatăm că în detaliu există foarte multe suprapuneri, conflicte și probleme care auză. De aceea atunci când uh, discutăm despre proceduri și despre înțelegerea dogmatică a ceea ce se întâmplă atunci, din punct de vedere juridic cu averea sa atunci când uh, o persoană decedează, ce se întâmplă într-o altă țară, sigur, teoria și cititul este un lucru, dar practica și realitatea sunt cu totul altceva. Este destul de dificil uh, din afară atunci când ne când citim o anumită jurisprudență, să vedem cum se aplică legislația și Trebuie de asemenea să preluăm toate sugestiile pentru a putea, de asemenea, să și putem traduce toate documentele. Mă bucur de aceea că am reușit să organizăm această audiere. Mi se pare un lucru foarte important și toată lumea este interesată de acest lucru. Și trebuie să mai adaug un lucru. Consultările au avut loc aici la Parlament și sper că și la Consiliu și încet încet au ajuns la un rezultat și se vor încheia. Sper că s-a lucrat cu mare grijă și de aceea noi cu toții de aici din comisie sperăm ca în septembrie și acest lucru îl vom afla într-o săptămână sau două săptămâni când vom mai avea un schimb de opinii. Uh, sperăm ca și amendamentele să fie înaintate. Raportul meu pe acesta îl aveți în fața noastră și, după cum spuneam, în septembrie dorim să uh, organizăm votul aici în comisie, apoi vom vedea cât de departe a ajuns Consiliul și sperăm ca în cursul acestui an să putem să ajungem la, reun- la un rezultat final. Cu toate greutățile pe care le-am întâmpinat, aceste greutăți nu sunt generate de propunerea care se află în fața dumneavoastră, ci situația este de multă vreme așa cum este. În fiecare țară există alte culturi uh, legislative, alte tradiții, altă terminologie uh, și din această cauză apar o serie de obstacole. Însă problema nu este generată de propunerea înaintată. Eu am încercat să formulez această propunere astfel încât la sfârșit să ne confruntăm cu o îmbunătățire a situației, dar nu numai atât, ci să avem de a face cu o îmbunătățire foarte mare. Însă problemele vor mai exista, dar sperăm să rămână doar puține. În acest sens, permiteți-mi să le urez bun venit experților noștri. În primul rând, uh, pentru a ne prezenta poziția în Austria, domnului profesor Ludwig Bittner, președintele Camerei Austriece a Notarilor, care ne va prezenta procedura de succesiune din Austria și punctul de vedere al Austriei, apoi punctul de vedere al Franței cu Maître Pascal Chassin, notar la Paris, Apoi, poziția Spaniei și procedurile din Spania, doamna Patricia Garcia Mediero, Din păcate nu știu din ce localitate veniți, doamnă Medeiro, dar în orice caz din Spania. În fine, uh, Regatul Unit. Uh, domnul Richard Frimson, solicitor și notar public, bun venit aici, în cercul nostru. Regatul Unit are o poziție specială, putem spune acest lucru, pentru că, în primul rând, a făcut apel la clauza de opt-out, dar trebuie să recunoaștem că cu toții avem un interes ca și Regatul Unit și Irlanda să se alăture acestui regulament, pentru că există multe spețe transfrontaliere, atât active cât și pasive. În fine, doamna Beatrice Poti Fisches și dânsa se va referi la același lucru. Doamnelor și domnilor, cam atât am avut eu de spus și vom începe acum cu prezentarea domnului Bittner. Domnule Bittner, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor. Permiteți-mi să vă prezint atât punctul de vedere al notarilor, cât și ai uh, grupului de experți din uh, țara mea. În uh, multe state membre există multe uh, tradiții, juridice. Odată cu moartea unei persoane există o moștenire care este transferată moștenitorilor. Probleme apar atunci când voința nu este exprimată într-o anumită perioadă de timp. Există posibilitatea ca tot acest patrimoniu să fie divizat și este foarte important să existe un testament. O altă școală, și anume cea din spațiul anglosaxon, pornește de la premiza că proprietatea uh, este executată prin testament și că testamentul uh, se ocupă practic de tot în Austria există câteva paralele care pot fi făcute cu monarhia dunăreană, dar există paralele care pot fi făcute și cu Letonia și cu țările scandinave. Aici s-a mers pe o altă cale care are o tradiție îndelungată. În uh, Austria, această moștenire este preluată de moștenitori, însă până la o decizie uh, a instanței, ea uh, rămâne la într-o într-un stadiu juridic nereglementat și apoi se ia decizia și această moștenire este transferată moștenitorilor. De asemenea, există posibilitatea, este posibilitatea ca acești moștenitori, succesori, să fie reprezentați de către o persoană abilitată. De asemenea, se pornește și se iau în considerare toate celelalte supozițiile în ceea ce privește succesiunea, pe lângă uh, faptul că trebuie dovedit dreptul la o succesiune, uh, se vorbește despre drepturile creditorilor, ale minorilor, uh, ale legatorilor, de asemenea despre anumite reglementări speciale în ceea ce privește locuințele, testamentul care vizează succesiunea, există anumite legi care trebuie de asemenea să fie luate în considerare și trebuie ca toate premisele să fie îndeplinite astfel încât uh, moștenitorii și uh, împărțirea moștenirii să fie înregistrată atât în cartea funciară cât și în celelalte uh, și la celelalte autorități abilitate. Procedura este uh, desfășurată de către o comisie de notare. Acest lucru este foarte important pentru că Uh, se degravează instanțele de anumite atribuții, notarul are rolul de mediator între, cele, între părți, are competențe în dreptul procesual. Executorul testamentar joacă un rol destul de mic în uh, dreptul austriac, practic are rolul de supraveghere și nu uh, are nici uh, competențe administrative. Tarifele notarului sunt stabilite prin lege și adaptate în funcție de statutul social. Certificatul de succesiune uh, se încadrează numai parțial în acest model, iar ceilalți pași procedurali trebuie făcuți în continuare. În ceea ce privește cartea funciară și uh, rolul acesteia, uh, există o înregistrare care se face în baza unei decizii a instanței și, de asemenea, se uh, analizează titlul de proprietate. Deciziile se iau în funcție de ordinea în care au fost înaintate solicitările. Nu există nicio posibilitate ca solicitarea să fie îmbunătățită din punctul de vedere al conținutului. Există doar posibilități de îmbunătățire formale. Cartea funciară din Austria nu este potrivită pentru a um, realiza anumite proceduri complementare, puncte care, punctele pe care le-am numit înainte, începând de la moștenitori legali până la creditori, la constrângerile juridice și așa mai departe, Uh, pentru acestea nu este potrivită cartea funciară, aceasta este doar o posibilitate de a înregistra niște rezultate iar această procedură succesorală uh, este, uh, de fapt, se bazează pe o decizie a instanței și a trebuie executată. În ceea ce privește regulamentul Uniunii Europene privind uh, succesiunea, statul austriac salută definiția termenului stabilit de Uniunea Europeană în ceea ce privește instanțele. Se vorbește aici de comisarii de instanță care joacă un rol important în Austria. În ceea ce privește transferul de moștenire, la noi este foarte important, uh, sunt foarte importante regulile aplicării uh, în domeniul uh, succesiunii. Iar conform propunerii Comisiei Europene, Austria, dacă se implementează acest regulament, va trebui să-și modifice puternic sistemul și de asemenea și dreptul procesual, însă nu acesta este obiectivul regulamentului privind uh, succesiunea. Decizia din 10 iunie 2011 a adus niște progrese clare, iar problematica de bază uh, a suferit niște modificări, dar nu a fost modificată atât de puternic. Domnul Kurleșner uh, a precizat în uh, amendamentele 73 și 74, cum stau lucrurile. Aceasta este soluția și pentru noi, Lex Reisite. Um, există un avantaj foarte mare pentru noi și anume această procedură a succesiunii va fi simplificată, însă cu siguranță vor exista și dificultăți cu care ne vom crunta mai departe și anume modul în care se vor face înregistrările în cartea funciară pe viitor. Sigur, pentru cetățenii europeni uh, totul trebuie să fie simplificat, deci acesta este un progres cât se poate de clar. Nu trebuie să închidem ochii în fața um, unor complicații mult prea mari, ci trebuie să ajutăm pe cetățeni să-și atingă obiectivul. Consiliul Notarilor din Austria salută acest regulament pentru că noi știm, așa cum spunem în Austria, că este foarte dificil să lucrezi cu multe detalii, să stabilești cum stau lucrurile, iar cetățeanul european, nici el nu se descurcă atât de bine cu toate aceste detalii, de aceea trebuie să îl ajutăm. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Bitner, pentru această prezentare foarte interesantă. Vă propun să trecem imediat mai departe și îi voi da acum cuvântul lui Matthew Pascal Chassin. Vă rog, domnule Chassin. Merci, monsieur le... Mulțumesc, domnule președinte. Mă aflu în fața dumneavoastră cu plăcere. Am avut în mai multe rânduri uh, posibilitatea de a mă adresa Parlamentului European în calitate de șef al unui uh, un, un grup de lucru uh, notarial, însă astăzi sunt aici în calitate de notar francez și de practician francez. Notariatul francez urmărește cu interes de mai mulți ani evoluția proiectului de regulament care ne interesează și și-a manifestat uh, mulțumirea în legătură cu Cartea Verde din 2005 și anume armonizarea uh, legislației conflictuale și uh, respectarea dreptului material al statelor. Am acceptat o evoluție și o revoluție pentru practicienii francezi, și anume uh, legea succesorală unică cu efectul său asupra uh, regimului juridic al bunurilor imobiliare în Franța. În acest scurt răgaz care ne este propus. Nu să trec în revistă legea succesiunii în Franța, ceea ce ar fi plicticos, însă o să fac trei comentarii în ceea ce privește proiectul de regulament cu privire la practică, punând accentul pe câteva aspecte ale acestui proiect. În primul rând, uh, articolul 17 recurge la planificarea succesorală, care sunt uh, efectele asupra uh, Franței și apoi două observații în legătură cu compromisul global uh, anunțat pe 18 iunie anul trecut. Posibilitatea de a alege dreptul care se aplică succesiunii de către persoană. O să vă uh, propun un exemplu trăit, unul cu adevărat, adevărat, cum spun copiii la noi, pentru că l-am trăit chiar eu. Un uh, client uh, avocat uh, francez este la post la Bruxelles. Și acest tip se teme că ar putea să înceteze din viață la Bruxelles și s-ar aplica legea belgiană. În dreptul francez nu există această posibilitate de a alege Uh, legislația care se aplică succesiunii. Deci poți să alegi, conform dreptului internațional uh, privat, o uh, lege. Acest lucru este posibil dacă o persoană alege dreptul țării în care își află reședința. Absența posibilității de a alege conform dreptului uh, francez, e bine, răspunsul legislației belgene este de a aplica viitorul articol 17 al uh, proiectului de regulament alegerea dreptului care se aplică succesiunii de către persoana în cauză. Este un prim exemplu pe care doresc să îl evidențiez ca fiind uh, extrem de așteptat de către notarii din Franța un al doilea exemplu pentru un cetățean francez. Acest avocat francez care uh, își află reședința în uh, Bruxelles are un contract de căsătorie. Are niște dispoziții în uh, caz de moarte. E vorba de relații uh, între soți uh, și uh, ceea ce se va întâmpla în caz de deces. Acest tip de act uh, este foarte rar în legislațiile străine. Persoana uh, făcuse donații numeroase copiilor din Franța. Neaplicarea dreptului francez uh, ar fi avut uh, urmări foarte neplăcute. Nu s-ar fi putut bucura de ceea ce era prevăzut în contractul de căsătorie. și mai presus de orice calcularea drepturilor uh, care reveneau copiilor uh, ar fi fost cu totul uh, bulversată. Drepturile rezervatare. Dezvoltarea acestei practici de uh, donații în Franța, care este stimulată de dreptul fiscal domeniul moștenirilor, uh, pune în evidență faptul că aplicarea unei alte legi succesorale poate să ducă la o uh, distrugere a sistemului existent. Deci avem o combinație de trei factori. Aplicația legii uh, succesorale unice, unul dintre pilonii proiectului de regulament, alegerea legislației aplicabile de către uh, cel care urmează să decedeze și face succesiunea sub forma unei uh, uh, dispoziții, sub uh, forma uh, unui uh, act, act succesoral. Combinația acestor trei criterii mâine ne va permite să dăm sfaturi uh, Consiliului, clientului nostru, mă scuzați, în condiții de siguranță și Asta mă bucură în calitate de uh, notar și de practician în Franța. Pentru a încheia, aș vrea să fac două remarci în uh, ceea ce privește compromisul uh, global adoptat pe 10 iunie. Aceste remarci au o notă personală, domnule președinte, nu sunt o poziție oficială a țării mele. Mă exprim în calitate de practician. exigențele cu privire la înscrierea în registru țin de legea statului unde uh, există uh, cartea uh, funciară și autoritățile sunt obligate să asigure accesul la această carte. Aceste obligații sunt foarte importante în dreptul francez. Uh, Există o lege pe care vreau să o reamintesc de modernizare a profesiunii juridice din martie 2011. Deci are câteva luni uh, această lege și avem un nou articol 710 uh, în codul civil. Orice act sau orice drept trebuie să fie Uh, autentificat de către un uh, notar în Franța. Acest articol instituie juridic competența uh, dată notarului în ceea ce privește cartea funciară. și această linie politică care a fost menținută confirmă sensul acestei dispoziții juridice recente din Franța. Și o ultimă în ce privește uh, certificatul uh, de moștenitor european. Se uh, dorește o uniformizare care va fi comentată amplu în săptămânile ce urmează. Însă, punctul 37 merită să fie scos în evidență. Trebuie să înțelegem și faptul că acest certificat de moștenitor este un titlu valabil pentru înscrierea într-un registru al statului membru sub uh, controlul autorității competente desemnate de statul membru. Se pare că aici se conturează poziția care a fost uh, susținută în multe rânduri de notarii francezi, și anume că certificatul de moștenitor european are imaginea Uh, unui act similar din uh, codul civil francez, acest certificat este o dovadă a calității de succesor, lăsând autorității uh, competente să desemneze cine face înscrierea în registru. Este calea simplificării și a certitudinii juridice care prevalează și notarii și practicienii francezi nu pot decât să se bucure de acest lucru. Acum vreau să uh, mențin, să spun uh, că suntem foarte atenți și susținem uh, acest proiect de regulament. Mulțumesc! Ja, vielen Dank, Mulțumesc! Maître Chassin. deja de pe acum, uh, sigur, nu vreau să fac niciun comentariu, însă pentru cei care ascultă vreau să le atrag atenția că în ceea ce privește înregistrarea în registru și transferul de proprietate, aici există niște linii de demarcație. Domnule Bittner, în Austria, înregistrarea în registru nu este una constitutivă, ci este o, de fapt, o decizie preliminară a instanței. De aceea, Vreau să vă atrag atenția cu cuvântul registru în sine nu putem să rezolvăm problema pentru toți cei implicați. Da, pot să doar să confirm acest lucru. Aceasta este o excepție în Austria, o excepție de la regulă, și anume că prin înregistrare uh, se realizează deja proprietatea. Sigur că există o procedură succesorală preliminară care clarifică foarte multe lucruri. Da, da, da, exact acest lucru am vrut să-l clarific și eu, și anume că registrele, sigur, ele nu trebuie să fie periclitate, sunt foarte importante, însă doar registrele nu pot rezolva problema.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 intervenția unui judecător se limitează la dispute sau la facerea inventarului uh, moștenirii în uh, aceste cazuri. Notarii au rolul de a interveni în uh, moștenirile cu testament și care în mod normal implică soții și rudele ascendente și descendente. Sigur, se poate numi un administrator de către eh, testator, Dar, pe de altă parte, acest lucru nu este obligatoriu. Puterile eh, de a acționa sunt date de către testator pe baza unui articol din codul civil, practic acesta poate numi un administrator al moștenirii sale, al averii sale. Există de asemenea obligația de a raporta autorităților juridice în legătură cu Uh, modul în care este dispusă împărțirea moștenirii și mai există și un alt uh, post, o altă situație, uh, așa numitul împărțitor, partitioner, care poate să fie aceeași persoană cu administratorul, dacă mai mult de 50% dintre moștenitori cer numirea unei astfel de persoane, aceasta se poate face Însă acest împărțitor, așa numit împărțitor, nu-și poate face datoria, de fapt, nu-și poate face treaba decât dacă toți moștenitorii cad de acord. În sensul că el evaluează uh, proprietățile, activele uh, defunctului și după aceea le uh, lichidează în vederea împărțirii acestora moștenitorilor. Jurisprudența noastră permite posibilitatea ca acei moștenitori care uh, au uh, care au vârsta majoratului pot acționa unanim uh, și concertat înainte ca uh, această persoană în parte uh, averea defunctului. În ce privește persoanele care nu sunt ma majore, nu o să intru acum în detalii. În ce privește împărțirea averii ca atare, Aceasta se face conform testamentului. Există însă excepții care se referă la moștenitori minori sau moștenitori care sunt incapacita- incapacitați acolo uh, se numesc executori, însă această chestiune trebuie să fie prevăzută uh, în mod expres de testator. Articolul 831 uh, din Codul Civil prevede responsabilitatea soției sau soțului supraviețuitor să devină executor testamentar și, de asemenea, sunt și prevederi legate de rezidență. În ce privește împărțirea proprietății către moștenitori, dacă moștenitorii o acceptă, atunci ea se aplică retroactiv de la momentul decesului defunctului până în acel moment al acceptării ea este sub o categorie diferită. Acceptarea moștenirii poate să fie una explicită sau una tacită. Transmiterea bunurilor Eh, se face direct de la defunct la moștenitor, așa cum am spus, sau prin, intermediarul, prin intermediul administrării unei terțe părți se poate face de asemenea acest transfer de proprietate. Vorbim așadar de acele cazuri uh, menționate de administratori, de cei care uh, sunt chemați să împartă averea unor moștenitori uh, non-majori sau incapacitați și există de asemenea și o cauză fidu, clauză fiduciară. Bueno, lo anterior no... Dată fiind uh, această situație, cum ne va afecta pe noi această propunere de lege? Nu va afecta prevederile materiale care vor continua să existe, dar va avea un impact uh, atunci când uh, se va aplica acest regulament în sensul că ar putea exista o dispută și atunci se va pune întrebarea ce standarde se vor aplica și care va fi competența uh, instituțiilor jurisdicționale și regulile de recunoaștere a drepturilor în fața uh, forurilor internaționale. În ce privește legislația care guvernează disputele materiale, se va trece de la Uh, prevederile legislației naționale la condiția reședinței habituale aplica, uh, uh existente la momentul decesului uh, persoanei. Sistemul actual uh, aplicabil în Spania va trece la uh, reședință, se va baza pe reședința uh, uh, habituală în momentul decesului. Ceea ce înseamnă că, practic, problema naționalității este eliminată, problema cetățeniei este eliminată din, uh, reg dintre regulile care guvernează succesiunile uh, pentru străini, deci practic se ajunge la un sistem unic la nivel european cu privire la certificatul de succesiune. Poate că ar trebui să includem o descriere mai uh, corectă și mai precisă a reședinței în uh, considerentul A, pentru că, de exemplu, Spania are o, un număr semnificativ de străini care locuiesc în, în această țară și s-ar putea să apară situații foarte dificile uh, dacă testatorul nu optează pentru legislația națională și vom avea o problemă cu această reședință habituală, reședință obișnuită. Așadar, una dintre posibilitățile pe care le-am sugerat noi ar fi să uh, găsim o modalitate prin care să se evite dubla impozitare prin introducerea unor clauze exclusive pentru persoane fizice și asta ar putea să fie o soluție ca să evităm conflictele legate de problema reședinței dacă, așa cum spuneam, punctul comun va fi eh, cel al reședinței habituale, reședinței obișnuite. Pentru cei care au eh, reședința eh, obișnuită, reședința habituală în Spania, opțiunea noastră este că va fi nevoie să se facă niște eforturi semnificative pentru a aplica legislația națională, mai ales pentru acei cetățeni care sunt obișnuiți cu niște sisteme mai puțin stricte, pentru că avem, noi avem un sistem al legitimității în Spania bazat pe codul civil spaniol, pe de altă parte, însă există probleme tehnice care trebuie, după părerea noastră, clarificate. De exemplu, uh, cifra menționată aici nu este acceptată în, nu este acceptată în legislația spaniolă și ar putea fi o problemă conform legislației uh, a codului civil spaniol. În ce privește unificarea jurisdicțiilor, noi uh, folosim adesea legislația privind rezolvarea conflictelor. Asta ar uh, duce la nevoia unei analize ulterioare privind posibilitatea de a avea un acord la momentul succesiunii atunci când nu există testament. De exemplu, un cuplu german care locuiește în mod obișnuit în Spania, dar averea lor și toți copiii lor sunt, se află în Germania și ei practic au a doua casă în Spania unde trăiesc și să zicem că soțul uh, hotărăște să se mute înapoi în Germania și apoi moare acolo fără să lase un testament, dat fiind că există o legătură minimă sau aproape inexistentă cu Spania, ei ar prefera să li se aplice legislația germană, moștenitori, evident, ar prefera să li se aplice legea, legislația germană pentru că o cunosc mai bine și li se pare că au o situație mai ușoară. Așadar, în ce privește simplificarea și unificarea uh, procedurilor de uh, recunoaștere. Certificatul european de moștenitor este o dezvoltare pozitivă pentru că va simplifica procedurile administrative. Totuși, trebuie să fim conștienți și de problemele practice de interpretare pe care le-ar putea crea articole 28a și 28b. în astfel de cazuri uh, cu, de exemplu, cum este cel pe care l-am dat de exemplu cu străini care au o, o a doua reședință în uh, Spania. Așadar, noi am dorit să continuăm cu practicile generale și anume uh, transferul bunurilor folosind un uh, notar din țara proprie. Mulțumesc! Da, Mulțumesc pentru această prezentare detaliată. Pot până una alta doar să vă confirm ceea ce ați spus, pentru că în Germania, atunci când sunt abordat pe marginea acestei teme, prima întrebare este ce se întâmplă cu pensionarii germani în Mallorca, în Spania, cum vor funcționa lucrurile. Așadar, trebuie să spun că aceste probleme există și dacă vă aflați în Alsacia, Lotringia sau în sudul Franței. Și acolo există deja această problemă, însă în sens invers. Bun, mulțumesc. Și acum îl voi ruga pe domnul Frimston să exprime punctul de vedere al Marii Britanii. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Lechner. În primul rând, trebuie să vă spun că provin din Anglia și țara Galilor. Avem același drept internațional privat în uh, toată uh, în tot Regatul Unit, deși dreptul material uh, este diferit în uh, Regatul Unit. Îmi dau seama că ați uh, Uh, dorit uh, să mă refer la această problemă a investire proprietății cu formulă executorie. Avem sistemul uh, de reprezentare din Regatul Unit, acordarea calității de administrator sau executor personal. Sper că Regatul Unit se va Uh, alătura, va avea o clauză de opt-in pentru uh, acest uh, regulament. Reprezentanții personali sunt, este titulatura folosită atât pentru executor, cât și pentru administrator, care executorii sunt numiți într-un testament, în vreme ce administratorii sunt numiți de către instanță există o diferență între atribuțiile unui administrator și, unele, și cele ale unui executor. Executorul are aceste atribuții uh, prevăzute în testament, în vreme ce administratorul uh, primește astfel de competențe printr-o hotărâre a curții și nu poate să acționeze în calitate de administrator până când uh, curtea, instanța nu hotărăște acest lucru. Acest, aceste competențe sunt acordate acordate de către o instanță numită Grant of Probate. În Regatul Unit clasificăm legea succesorală și legea uh, administrativă separat și le abordăm separat. Deci nu vorbesc aici despre probleme legate de dreptul aplicabil, ci numai probleme de recunoaștere a competenței instanțelor și administrație. Deci am făcut această nuanțare între executori și administratori în Regatul Unit. Sunt chestiunile uh, privite ca și chestiuni de administrare și uh, chestiuni de succesiune care fac obiectul legislației privind succesiunea sau în materie de succesiune. În Regatul Unit am considerat că este necesar să existe o acordare a calității de uh, reprezentant pentru a putea să te ocupi uh, de uh, bunuri. Am spus întotdeauna că administrarea averii în Regatul Unit este o chestiune de competența legislației noastre. În uh, Anglia și în țara Galilor uh, trebuie să existe o acordare a acestei competențe. Specificitatea pentru Regatul Unit este faptul că instanța are competență numai atunci când un uh, reprezentant personal al Angliei și țării Galilor a fost numit pentru că alminter ea nu este competentă. Și m-am uh, referit uh, la spețele Milburn, Snell și uh, alții versus Evans, în care nu a putut fi uh, rezolvat litigiul pentru că nu existase o numire a administratorului conform uh, cerințelor din Anglia și țara Galilor. Chiar dacă cineva moare fără uh, domiciliu în Anglia, chiar dacă persoana nu are bunuri în Anglia și uh, țara Galilor, se poate obține o acordare a calității de uh, reprezentant dacă acest lucru este uh, necesar. Și există o hotărâre foarte interesantă în ceea ce privește succesiunea și administrarea în raport cu o hotărâre din regulamentul Brussels 1. Și pentru a merge mai departe, am uh, vorbit, m-am gândit să vorbesc despre cum se primește uh, o astfel de confirmare a uh, competențelor. The grant of probate Uh, deci aceast, acest, uh, această certificare a calității de uh, reprezentant este valabilă și în alte părți ale lumii, după cum și inversul este posibil. E vorba de țările care au fost coloniile Imperiului Britanic, dar includ și Cipru ca un alt stat membru, și lucrurile funcționează așa cum funcționează, de pildă, în cazul uh, Anglia și uh, Cipru, dacă am o acordare a reprezentanții, reprezentării acordată în uh, Regatul Unit, uh, pot să merg cu ea în Cipru și ea este uh, valabilă, poate să fie folosită atunci când uh, în speță sunt implicate Uh, bunuri uh, cipriote. După cum și inversul este uh, valabil, un astfel de certificat poate, din Cipru poate fi folosit în Anglia și în țara Galilor. Un sistem similar funcționează și în unele state din Statele Unite. Sunt 15 state americane care au adoptat Uh, un cod uh, uniform în acest sens și ele acceptă uh, aceste certificări de, a calității de reprezentant din alte țări. De aceea, un astfel de grant poate fi folosit uh, în uh, Statele Unite. Uh, una dintre problemele legate de bunurile transfrontaliere este faptul că dacă există un testament în limba engleză în care este numit un executor, este foarte ușor să obții o astfel de certificare, uh, un grant of probate în uh, Anglia. Dacă nu există un executor numit în testament, Uh, atunci trebuie să apelez la un judecător pentru a vedea cine va administra uh, moștenirea. Și există reguli în acest sens. Însă cred că ceea ce este important este efectul uh, acestui grant, pentru că în Anglia și în țara Galilor acestea investesc proprietatea cu formula executorie. Deci, dacă un executor este numit într-un testament, atunci proprietatea defunctului în Anglia și în țara Galilor automat uh, este încredințată uh, executorului. Și dacă e vorba de numirea unui administrator, atunci administratorul este cel care se va ocupa de Uh, această moștenire. Reprezentantul deține titlurile uh, de proprietate, poate să le vândă, să le distribuie și uh, să aibă relația cu moștenitorii în calitate de beneficiari ai moștenirii. Un alt lucru specific este că reprezentanții englezi nu au obligația Uh, să uh, rezolve problema unor bunuri aflate în afara Angliei și a uh, țării Galilor. Aici apare un conflict cu regulamentul și va fi necesar ca acești reprezentanți să fie obligați să aibă responsabilitatea să administreze bunuri și moșteniri pe tot teritoriul Uniunii Europene. Acum, uh, un, o chestiune legată de protecția acestui reprezentant. Acesta răspunde personal în măsura în care deci răspund de uh, taxă și uh, de împărțirea uh, moștenirii, apoi să, uh, plata datoriilor către creditori, apoi trebuie să notifice uh, acest lucru în conformitate cu Trustee Act și trebuie să facă uh, acest uh, lucru în condițiile în care nu mai există creditori. Dacă există însă creditori și uh, pretențiile acestora au fost uh, neglijate, atunci acest reprezentant uh, răspunde. V-am uh, făcut câteva sugestii în legătură cu modificarea articolului 19.2 pentru a ține cont de aceste uh, specificități uh, din Anglia și țara Galilor în ceea ce privește reprezentanții și sper că Regatul Unit și Irlanda uh, vor fi parte la acest regulament. Vă mulțumesc! Ia, fiind Mulțumesc, domnule Filmston, pentru această prezentare. Despre această problemă nu dorim să vorbim astăzi. Ah. Despre administrație și, de asemenea, despre executarea succesiunii în afara Angliei și a țării Galilor. Din păcate, nu vom putea să discutăm astăzi despre aceste lucruri, însă îmi cer scuze că am uitat un lucru înainte Am, uh, i-am salutat pe toți colegii experți care au venit aici, însă uh, nu l-am uh, menționat pe domnul Lehman la început. Domnul Lehman este avocat la München și pe dânsul îl rog acum să ia cuvântul. Domnule președinte, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea de a vorbi astăzi în fața dumneavoastră. Într-adevăr, sunt avocat în Germania și vorbesc aici numai în calitate de reprezentant al STEP, ci și ca membru al Comisiei pentru Succesiuni uh, din cadrul Asociației Avocaților din Germania. Comisia pentru succesiuni, pentru aceasta este foarte important uh, faptul că am putut să vă spun câteva cuvinte astăzi despre executarea succesiunilor în Germania. Pentru că această executare a succesiunilor, dacă este să o comparăm cu alte uh, regulamente privind succesiunea din Europa, reprezintă nu numai o posibilitate a executării în sine, deci uh, executorul testamentar preia succesiunea um, reglementează situația datoriilor și așa mai departe, ci există și posibilitatea unei executări pe termen lung. Aceasta poate să dureze, conform legii, până la 30 de ani și, în anumite cazuri speciale, uh, poate să fie dispusă pe toată viața unei persoane implicate, deci poate să dureze mai mult de 30 de ani. Aceasta este o configurare obișnuită atunci când vorbim despre minori care, sunt, care participă la succesiune, care sunt îndreptățiți la succesiune sau despre persoane cu dizabilități. Un uh, exemplu ar fi părinți tineri care au copii minori și care dispun uh, modul în care să se procedeze cu succesiunea. În acest caz, ei dispun o asemenea uh, executare pe termen lung. Este vorba mai ales de familiile cu un patrimoniu foarte mare, pentru că ei vor să evite ca o moștenire care le-ar reveni copiilor um, prea de timpuriu să le afecteze oarecum viața, pentru că ideea ca o un tânăr de 15 ani să moștenească câteva milioane nu este prea plăcută. Până la urmă, tânărul respectiv, până la majorat, va mai avea un tutor, un reprezentant legal, dar dacă știe că la 16 ani, odată ce face 18 ani, uh, acestea îi revine o moștenire de câteva milioane, poate că nu va mai fi la fel de serios la școală și nu se va mai hotărâ să studieze mai departe și părinții vor să evite o asemenea situație. De aceea, amendamentul 108 din uh, regulament este foarte bun, pentru că certificatul de succesiune nu se mai uh, restrânge numai la 3 luni. Însă, noi suntem îngrijorați într-o oarecare măsură și anume că nu este suficient de clar că un certificat de succesiune uh, este dispus de la bun început pe 30 de ani, respectiv poate fi stabilit pe o perioadă de 30 de ani. Dacă instanța competentă este în străinătate și um, nu cunoaște această posibilitate a executării pe termen lung, s-ar putea să existe probă. Aș vrea să adresez o rugăminte, mai ales în ceea ce privește contractele succesorale și testamentele comunitare, pentru că și acestea reprezintă un aspect specific al uh, dreptului succesoral din Germania. Aceste um, contracte succesorale trebuie să fie atestate notarii social. Pe de altă parte, testamentele comunitare pot fi uh, realizate doar de mână, redactate doar de mână. Aceste uh, contracte succesorale, ele sunt obligatorii și trebuie să prevadă o anumită clauză de succesiune. Dacă este stabilit un succesor, moștenirea nu poate fi preluată decât cu acceptul celorlalți succesori care mai sunt uh, prevăzuți în contract. În ceea ce privește testamentele comunitare, sistemul german uh, prevede o situație puțin mai complicată. Partenerii înregistrați sau soții pot încheia asemenea testamente, însă aici există anumite condiții speciale. Sigur, acestea nu sunt interesante în contextul discuției noastre, însă există și posibilitatea unui efect obligatoriu care pe perioada de viață a, care este limitat la perioada de viață a partenerului, respectiv a soțului. Deci atâta timp cât uh, soțul, respectiv partenerul, trăiește, toate uh, aceste dispoziții mai pot fi modificate printr-un testament ulterior dacă aceste modificări vor fi atestate notarial și vor fi comunicate partenerului. Uh, este o idee sau un concept a gen armistițiu și celălalt partener trebuie să aibă posibilitatea de a reacționa la aceste modificări și de a redacta un nou testament. Dacă partenerul a decedat, atunci există anumite dispoziții din testament care au același rol ca și dispozițiile dintr-un contract succesoral. Deci dacă există această relație de obligativitate, legea prevede ceea ce am menționat mai înainte. În acest context, ar putea să devină necesar ca domeniile de aplicație ale articolelor 16 și 17 și a articolului 18, pe de altă parte, să mai fie analizate, respectiv examinate încă o dată. Doresc să vă dau un exemplu din uh, cu care ne-am confruntat noi la biroul nostru de avocatură. Un cetățean uh, suedez este specialist IT și lucrează la Darmstadt, la compania ESA. El uh, este căsătorit cu o nemțoaică și au împreună mai mulți copii. În acest moment nu este posibil, însă sperăm că în contextul acestui regulament privind succesiunea este, va fi posibil ca ei să încheie un testament comunitar german sau un contract succesoral. Uh, prin acesta ei se pot stabili ca fiind moștenitori unici și îi pot stabili pe copii ca fiind moștenitori ulteriori. Se întâmplă însă un lucru în acest exemplu. Amândoi trăiesc în Germania, iar domiciliul lor obișnuit este în Germania. De aceea, uh, nu este nevoie să se specifice o clauză privind comp- instanța competentă, pentru că se aplică clar uh, reguli uh, din uh, uh, dreptul din Germania. În ceea ce privește testamentele care sunt redactate de mână, um, regula nu mai este aceeași, însă ne aflăm sub incidența regulamentului și deci vom aplica dreptul succesoral german. Însă, dacă acest cetățean suedez, să zicem, se întoarce în Suedia pentru că își schimbă locul de muncă, și lucrează din Suedia și mai vine doar în weekend la Darm- în Darmstadt la familia sa, sperând, poate, sau pentru că stabiliseră acest lucru, ca familia să se întoarcă în Suedia după o anumită perioadă de timp, respectiv după ce au terminat copiii școala, și dacă cetățeanul suedez își uh, modifică testamentul în Suedia, se pune întrebarea ce se întâmplă cu contractul succesoral încheiat în Germania. Pentru că dacă se aplică în continuare dreptul german pentru succesiune, nu este nicio problemă. Să spunem că în Noul Testament, în care el o stabilise ca succesoare, ca moștenitoare pe secretara sa din Suedia, acest testament nu ar fi valabil. Însă, el s-a mutat în Suedia și trebuie analizat cazul în amănunțime, pentru că ar putea să apară probleme. Dacă se supune articolul 16, atunci uh, dreptul succesoral aplicabil este cel din Suedia. Acesta nu prevede acea obligativitate despre care vorbeam în cazul dreptului german și atunci secretara suedeză ar deveni beneficiarul moștenirii. Articolul 18 din proiectul de regulament prevede că există un statut de succesor ipotetic. Deci, statutul uh, care ar fi fost valabil în momentul în care ar fi decedat persoana respectivă. În momentul respectiv, defunctul avea domiciliul obișnuit în Germania. Deci, trebuie să vedem dacă se aplică articolul 16 sau articolul 17 sau 18, pentru că în articolul 18 se pre- prevede că contractul de succesiune este cel care prevalează. Acum trebuie să vedem. Pot funcționa articolele 16 și 18 în paralel? Vorbim despre dreptul german, care este aplicabil conform articolului 16, pentru că poate uh, vorbim aici despre o anumită cotă uh, din succesiune, sau poate prevalează articolul 18, și anume dreptul succesoral din Germania nu mai este valabil și uh, situația se schimbă. Din punctul meu de vedere, ar fi de dorit să mai clarificăm puțin lucrurile, să găsim o soluție. Vă mulțumesc! Ja, vielen Dank, Herr Lehmann. Mulțumesc, domnule Lehmann. Nu vreau să vorbesc despre specialitățile germane aici, însă ceea ce ați menționat dumneavoastră, da, am observat și eu acest lucru uh, în ceea ce privește aceste articole și am înaintat un amendament vis-a-vis -vis de articolul 18. Sunteți de părere că încă nu a fost clarificată situația. Domnule președinte, vă sunt um, recunoscător pentru amendamentele pe care le-ați înaintat, pentru că altfel nici nu s-ar mai fi putut vorbi despre aceste testamente comunitare, pentru că în propunerea Comisiei ele sunt uh, menționate numai în definiție, dar nu, dar nu și în articolul 18. Deci, amendamentul 18 uh, este important în ceea ce privește testamentele comunitare, însă, după părerea mea, situația se poate rezolva numai dacă uh, spunem ceva despre modificarea de statut facilitată printr-un drept de alegere a tipului de succesiune. Altfel, mi se pare că există în continuare un deficit. Bun, mulțumesc. Poate că mai puteți discutăm acest lucru între noi pentru a clarifica lucrurile. Și acum dau cuvântul mai, mai departe doamnei Beatrice Puoti Eh, grazie, Presidente. Io, eh, Eh, mi è stato chiesto di, di, di, di parlare brevemente su cosa è un trust. Mulțumesc, domnule președinte. Mi s-a cerut să vorbesc eh, pe scurt, ceea ce e cam greu când discutăm drepturile de succesiune, dar vă eh, reamintesc că eh, acestea sunt excluse din articolul 1.6. Trebuie să mai spun că sunt avocat italian, sau mai degrabă am fost avocat italian și am devenit avocat britanic Așadar, cunosc două tipuri de practică profesională și mă găsesc cumva uh, la mijloc între dreptul civil și common law. Deci e o situație destul de interesantă pentru mine. În acest moment însă uh, nu o să vorbesc decât despre oppure se una persoană muore senza testamento, quindi non mi occupo așa numitele trust, uh, așa numitele trusturi create la, la moartea cuiva deci uh, numai prin testament și nu la oricare alt tip uh, uh, care se poate face în timpul vieții. Un astfel de document stabilește o relație prin care un, o proprietate, un așa numit trust fund, este transferat uh, unor persoane uh, și aceste persoane se obligă să păstreze acea proprietate în beneficiul unor terțe persoane pe baza unui act de încredințare și conform altor legi și cerințe implicite sau explicite. Proprietatea respectivă poate fi vândută, cumpărată, se poate dispune de ea de către beneficiari și drepturile beneficiarilor uh, încetează atunci când proprietatea este uh, cumpărată, vândută respectiv cumpărată. Scopul uh, contului fiduciar, fie că e vorba de proprietate, imobilă, pământuri, fonduri, bani, orice tip de proprietate, se poate face acest uh, proces când uh, persoana, uh, persoana care dă aceste bunuri este uh, responsabilă. Aici trebuie să existe trei certitudini. Certitudinea intenției, deci intenția persoanei care creează acest, acest contrast, după aceea certitudinea subiectului transferului și certitudinea uh, Uh, celor care îl primesc. Dacă nu există toate aceste trei condiții, trustul nu este valid. Vorbim despre uh, trusturi care se fac prin uh, intermediul uh, uh, testamentelor. În Marea Britanie acest lucru se face prin intermediul unui document care trebuie să respecte toate formalitățile din legea britanică. Acest, acesta spune și precizează, trebuie să precizeze cine sunt uh, cei care le se încredințează, această nouă instituție din, uh, din noul cod civil, acest trust și totul trebuie făcut în uh, cadrul testamentului. Există două tipuri de uh, astfel de concepte. Unul este discreționar și celălalt este uh, cu in, în interesul posesiunii. Cele discreționare, în cazul celor discreționare, persoana care îi se încredințează uh, capitalul respectiv sau veniturile acelei uh, proprietăți uh, are discreție totală asupra are control total asupra acelei proprietăți sau acelor fonduri, poate să acționeze cu el așa cum crede de cuvință în beneficiul persoanei beneficiare nivelul uh, de gradul de libertate al acestei persoane se stabilește prin intermediul documentului. Uh, de obicei, acest trust se uh, creează odată cu o scrisoare de dorință sau de intenție, un document destul de informal, care poate fi mai mult sau mai puțin detaliat și care stabilește intențiile și dorințele celui care dă fiducia, dar nu este un document obligatoriu și în continuare uh, persoana uh, fiduciar, uh, fiduciarul are posibilitatea să decidă Fiduciarul este cel care decide cât, când și cui uh, transmite proprietatea. Beneficiarii uh, fiduciei uh, discreționare nu au niciun fel de control asupra fiduciei, ei au doar speranță că vor primi ceva de la uh, fiduciar, dar din nou uh, această chestiune este uh, descrisă și uh, guvernată de regulile uh, menționate în scrisoarea de intenție. Deci n-aș spune că e vorba de o situație de uzufruct aici, pentru că nu este aceeași, uh, același lucru, însă cumva seamănă pentru că pe o anumită perioadă de timp sau pe durata întregii vieți se dă uh, unei persoane posibilitatea de a avea un anumit uh, venit sau un anumit beneficiu. Evident, beneficiarul are dreptul la un anumit venit și uh, acest venit trebuie dis- distribuit de către uh, administrator, administratorul fiducii. Utilizarea fiduciei este similară cu cea din descrierea colegilor germani. Ideea este să protejezi minorii sau persoane cu handicap sau persoane într-o situație dificilă și, practic, îi protejezi creând acest fond care este în mâinile unei persoane de încredere și care administrează acel fond sau acele bunuri până când uh, Uh, copilul ajunge la majorat sau dacă e o persoană cu handicap, atunci uh, administrarea se face pe viață. E vorba de o funcțiune socială, dacă vreți, destul de flexibilă și destul de simplă. Așadar, testatorul plasează acești bani, aceste bunuri în mâinile unei persoane care are uh, încredere absolută și fiducia se folosește atunci când uh, nu există testament și, se, prin, care, și prin ea se dă uh, dreptul, de exemplu, soției supraviețuitoare la jumătate din moștenire, iar restul capitalului se împarte între copii. Rolul pe care fiduciile îl joacă fiduciile uh, sunt, se supun legislației privind moștenirile și proprietățile care intră în cadrul fiducilor sunt ă, determinate prin intermediul legii. Așadar, fiducia este o modalitate simplă prin care testatorul își administrează averea De exemplu, o persoană din Anglia, care are o proprietate în Franța, dorește să creeze o fiducie conform legislației britanice pentru întreaga sa avere și după aceea face un testament separat privind proprietatea sa din Franța. Dar dacă testamentul respectiv ar încălca legislația franceză, atunci el nu ar fi recunoscut de autoritățile franceze și s-ar aplica legile obișnuite în domeniul moștenirii din Franța. Însă dacă e vorba uh, de o, o, uh, o avere in, exclusiv britanică, deci dacă se face un uh, testament în Marea Britanie și moștenitorii încearcă să conteste testamentul, și asta se întâmplă nu doar în Anglia, ci și în alte țări, orice fiducie făcută prin uh, testament trebuie să respecte uh, legislația în domeniul succesiunilor. Nu cred că ar fi corect să includem fiduciile făcute prin testament în acest regulament, pentru că ele sunt instrumente care sunt guvernate în proporție de 100% de legislația privind succesiunile. Însă, un punct asupra care sunt complet în dezacord cu Uh, ceilalți vorbitori este dacă uh, legislația privind succesiunile trebuie să, se, să continue să se aplice fiduciei pe toată durata acesteia. Atunci când succesiunea s-a încheiat, există un, uh, un corp separat de bunuri care sunt administrate de către fiduciar conform documentului de fiducie și, în opinia mea, nu există niciun motiv pentru care, după uh, 10 ani fiduciarul să... Deci nu există deci niciun motiv pentru care legislația privind succesiunile să se aplice și nu uh, legislația care guvernează fiduciile. Cred că odată ce fiducia este formată și uh, distribuția moștenirii este încheiată, atunci fiducia devine un corp separat care ar trebui să fie administrat conform regulilor generale. Vă mulțumesc! Ja, herzlichen Dank, Frau. Mulțumesc, doamnă Potifiske. Am considerat că nu este bine să întrerupem prezentările și să adresăm uh, întrebări abia ulterior, deci să deschidem acum o sesiune de întrebări și răspunsuri. Iată, acum uh, colegii noștri au posibilitatea de a adresa întrebări. După cum puteți observa, au fost prezentări foarte impresionante care reflectă diversitatea legislațiilor noastre. Sunt uh, culturi juridice diferite, câteodată rămânem surprinși cât de diferite sunt, câte tipuri de teorie și de practică există în diferitele statele membre și în diferitele uh, uh, ordini sociale. Sigur, uh, necunoscătorii se întreabă de ce trebuie să complicăm lucrurile, nu se poate oare mai simplu? Doamne Galo, vă rog. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Mă întreb în legătură cu forța executorie și probantă a actelor autentice. De pildă, știm că regulamentul 4-2009 în ceea ce privește obligațiile de întreținere și unul și altul sunt pe un picior de egalitate, hotărâre uh, judiciară în ceea ce privește act autentic, în ceea ce privește caracterul executoriu. Uh, nu același lucru este însă valabil și atunci când este vorba despre forța probatorie a actelor documentelor autentice în materie de succesiune, pentru că cunoaștem cele două sisteme aflate în vigoare în Europa. Regulamentul judiciar sau aplicarea uh, judecătorului este necesară, însă regulamentul de judiciarizat uh, cu recurgerea la un notar și de aceea întrebarea mea se va adresa și compatriotului meu, domnului maestrului uh, șasă. De judiciarizarea cum se petrec lucrurile în Franța. Deci există un echilibru între aceste două sisteme și aș dori să știu să îmi dați uh, câteva idei în legătură cu efectele pe care trebuie să le aibă libera circulație a actelor autentice. Trebuie să mergem oare până la recunoașterea? E o întrebare importantă. Și acest lucru a fost uh, propus, dacă nu mă înșel, de o rezoluție a Parlamentului a fostului nostru uh, coleg uh, Manuel Medina Ortega. Cred că el a propus o recunoaștere totală în ceea ce privește actele autentice. Iată întrebarea pe care doream să o adresez experților noștri și în special expertului din Franța, dacă dorește să-mi răspundă. Și bineînțeles, domnule președinte, întrebarea vă este adresată și dumneavoastră. Uh, domnule Șasan, doriți poate să reacționați imediat și să răspundeți la această întrebare? Oui, merci. Mulțumesc, domnule președinte. Dragă doamnă, sigur ați pus degetul pe o chestiune foarte delicată uh, peste tot în Uniunea Europeană și anume uh, circulația actelor autentice. Și aș vrea să fac o precizare în ceea ce privește forța probatorie fără a Uh, mă apleca uh, asupra titlului executoriu care ține uh, de statele membre. Însă în ceea ce privește caracterul probant, forța probantă la care v-ați referit atunci când e vorba de o hotărâre judecătorească. O hotărâre judecătorească este de necontestat, există forța probantă a un act original, autentic francez, uh, rezidă în calitatea celor constatate de către notar în momentul în care a stabilit acest actul. Data când a fost redactat actul, ă, persoanele, efectele care au fost ă, ă, menționate sau contribuția sa la acel act. Este vorba de o forță probatorie și declarațiile care au fost făcute de către părți un act notarizat poate să conțină însă și uh, erori și poate să fie uh, corectat. Ce se întâmplă în materie de succesiune, ceea ce ne interesează? Facem acte de notorietate care sunt încadrate din 2001 în codul civil. Este o construcție uh, recentă, dar foarte interesantă, foarte precisă. Uh, viitorul în materie de succesiune se apropie foarte mult de ceea ce există uh, Uh, în Franța. Când facem acest uh, act notarial, care conține, să zicem, o eroare, fie că acest act va fi uh, corectat, va exista un act de rectificare la cererea unui moștenitor sau este negat de către un moștenitor, asta înseamnă o corectare judiciară. Nu mă îngrijorează uh, conținutul în ceea ce privește forța aprobatorie a actului. Este un lucru foarte bine definit în sistemul francez. După chestiunea circulației uh, actelor autentice în uh, Uniunea Europeană este o chestiune amplă și notariatul din uh, Europa a fost întotdeauna pentru această circulație, însă cu multă prudență, pentru că știm că există o abordare și sensibilități diferite în această uh, chestiune. Asta este ceea ce pot să spun în acest moment. Mulțumesc! Aș vrea să îi las întâi pe experții noștri să răspundă. Cu toate cred că, în ceea ce privește circulația, și doamna Galo a înaintat un amendament și cu toții suntem de aceeași părere că actele autentice ar trebui să circule în mod liber. Și în ceea ce privește recunoașterea forței probatorii, uh, suntem de acord, însă întrebarea este cât de puternic este efectul juridic, pentru că trebuie să vedem uh, pe de o parte, cum stau lucrurile în ceea ce privește titlul executoriu, o ipotecă, recunoașterea vinei sau unei datorii sau obligațiile de întreținere, respectiv un act care trebuie să fie executat sau dacă vorbim mai degrabă despre efectul unui alt act sub forma în care lucrurile se întâmplă în statele noastre membre, care au o anumită valoare juridică, dar care sunt valabile numai în contextul legislației naționale respective. Uh, apar foarte multe diferențe aici. Domnule Bittner, doriți să faceți noastră vreo observație? Da, foarte pe scurt. Vă mulțumesc că, că mi-ați dat cuvântul. Austria din nou ocupă o poziție specială. Uh, Austria este un uh, stat al contractelor și al acordurilor de stat um, cu statele care proveneau din uh, fosta monarhie. Au fost semnate multe acorduri bilaterale și sunt prevăzute tot felul de tipuri de recunoaștere bilaterală. Însă, la modul general, vreau să spun că circulația actelor autentice și recunoașterea acestora este uh, foarte importantă, însă ă, nu trebuie evitate procedurile în instanță. Mulțumesc. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule Lechner. Sunt unul din cei 120.000 de avocați din ă, Anglia și unul dintre cei 900 de notari din Anglia și înțeleg foarte bine că efectul unui act pe care îl semnez eu în Anglia este diferit de un act, de efectul unui act pe care Maître Chasson îl semnează la Paris sau pe care îl semnează un notar din Germania. Și înțeleg că toți avem uh, regulile noastre proprii în ce privește instrumentele autentice. Cu siguranță în Anglia noi considerăm că cel mai solemn act pe care o persoană îl poate semna este uh, acest act uh, uh deed, uh, și acest uh, tip de act poate avea uneori același efect sau același scop ca un act dintr-o altă țară. Și mi se pare că toată această problemă privind cif, uh, libera circulație a instrumentelor autentice este una dificilă și întrebarea care se pune este unde e problema, ce încerci să rezolvi în legătură cu legislația privind succesiunile. Mi se pare că certificatul european de succesiune uh, este instrumentul care va circula liber în Uniunea Europeană și care ar trebui să fie instrumentul principal pe care trebuie să ne concentrăm. Mulțumesc! Mulțumesc pentru că ați menționat certificatul de succesiune. Doresc să abordez o chestiune, o problemă, legându-mă și de ceea ce a spus Metre Shansang. Pentru că și el a abordat această chestiune, dar și ceilalți. Ne confruntăm și cu această mare problemă a jurisdicției. Uh, am văzut cât de diverse sunt uh, legislațiile din fiecare stat membru și amendamentele pe care le-am înaintat și eu și colegii mei uh, se referă la transferul către o instanță din statul natal. Transfer care ar trebui să fie simplificat, pentru că uh, vorbim aici despre, nu numai despre instanță, ci și despre autorități, despre notari. Uh, ei sunt cei care trebuie să aplice dreptul aplicabil. Ei îl pot aprecia cel mai bine, uh, pot analiza și aprecia cele mai mici detalii. Iar întrebarea pe care o am este, și mă adresez mai ales domnului Shanseng, fie că este vorba despre un certificat de succesiune austriac, polonez sau german, proprietatea Uh, trebuie să fie, deci este vorba despre un certificat de succesiune care vizează o proprietate ce trebuie să fie executată în Franța. Cum stau lucrurile într-o asemenea situație? Pentru că după ce vom fi adoptat acest regulament, cum ne putem imagina că se vor desfășura lucrurile? Certificatul de succesiune, să spunem că este eliberat de către o instanță din Germania sau de către o autoritate din Polonia sau Slovacia. Apoi, este transmis mai departe către notarul francez, care um, îl consideră ca fiind un document de bază, nu știu dacă termenul titlu este corect, și pornind de la această bază și pornind de la recunoașterea succesiunii, va, se va proceda în consecință și înregistrarea în carte funciară va fi făcută în mod corespunzător. Am înțeles corect? Je crois que se Cred că ați înțeles corect, cred că ne înțelegem bine și cred că uh, de asemenea ce a spus uh, Richard Simpson este foarte important. Toată atenția noastră este concentrată asupra certificatului european de moștenitor pe care îl așteptăm uh, drept un vehicul care să ușureze problemele succesorale în Uniunea Europeană. Fără să șteargă în același timp, fără să elimine practicile uh, judiciare care există, particulare care există în fiecare țară în parte. Și s-ar părea, și am, am spus mai devreme acest lucru, că Uniunea ar trebui să, Uniunea Europeană ar trebui să opteze pentru un certificat autonom care să poată circula. Există întotdeauna o anumită neliniște uh, când vine vorba de uh, un astfel de document sui generis autonom care va trebui să aibă o perioadă de probă destul de dificilă în care va trebui să vedem care sunt efectele sale de eficacitate. Și de aceea uh, noi în grupul de lucru ar trebui să ne concentrăm pe un document pe obținerea unui document care să se bazeze pe calitățile succesorale constatate și recunoscute în fiecare stat, și acesta atunci când e nevoie de circulație, de extraneitate, el să uh, uh, fie eficient ca certificat european. Însă pentru a răspunde la îngrijorările noastre, ce ne lipsește nouă astăzi începește regulamentul succesiunilor este un document care să poată circula, care să fie purtător de calități succesorale și aceste calități, atunci când eu, notar francez, primesc un document care vine din Germania, acest certificat de moșten- european de moștenitor, să zicem, care vine din Germania cu uh, formele locale emis de uh, autoritățile competente locale, eu, eu notar francez, să pot să știu că în acest certificat voi găsi cel puțin calitățile succesorale de care am eu nevoie pentru a putea spune că de acum un anumit bun imobiliar sau o anumită parte dintr-o companie aparțin acestei persoane sau acele persoane. Așadar, interesul este să obținem un certificat care să justifice calitățile succesorale și pe care eu să-l pot utiliza la nivel local. Pentru că altfel ce se întâmplă astăzi și e un lucru extrem de complicat. Eu, notar francez, dacă nu sunt satisfăcut de documentul care mi-a venit dintr-o altă țară, atunci ce fac? Stabilesc după regulile franceze o justificare a calităților succesorale, considerând că ceea ce mi s-a transmis nu este suficient de credibil. Așadar, vedem bine că aceasta e dificultatea pe care avem cu regulamentul privind succesiunile. Astăzi, între țări care sunt mai mult sau mai puțin apropiate în ce privește sistemele lor, noi suntem cumva obligați să reconstituim la noi în țară niște calități succesorale care totuși au fost deja stabilite într-o altă țară, dar care sunt greu transmisibile. Așadar, încă o dată, toate privirile noastre, toată atenția noastră începește acest proiect de uh, certificat european de moștenitor și încă o dată spun, sunt convins că acest certificat european va, are un mare viitor în ce privește transmiterea calităților uh, succesorale și dacă vreți un instrument care să meargă în toate țările, cred totuși că trebuie să existe anumite limite și că pentru fiecare practician el trebuie să asigure o anumită coerență. Iată așadar părerea mea. Bun, așadar doresc să adaug că ideea este ca după adoptarea regulamentului și aici la Parlament și la mine este următoarea. Dacă certificatul de succesiune este emis, nu mai este necesară niciun fel de examinare materială sau de conținut într-un alt stat membru, ci acest lucru trebuie să se întâmple numai dacă este vorba despre executarea sau obținerea unui patrimoniu. Atunci, sigur, în funcție de caz, se mai poate face o examinare suplimentară dacă um, se dorește acest lucru. Acesta Însă, certificatul de succesiune nu poate fi modificat din punctul de vedere al conținutului, iar uh, examinarea suplimentară trebuie atașată dosarului. Doresc să vă explic și uh, cazul invers. Domnule Lehmann, vă rog să mă corectați dacă înțelegeți lucrurile în alt fel. Eu cred că un uh, certificat de succesiune francez Deci unul emis de o autoritate sau un notar francez, oricine va fi autoritatea competentă, deci un asemenea certificat de succesiune, dacă um, în cazul unui caz de succesiune din Germania, când este vorba despre o succesiune generală, fără partaj și diviziune, acesta va fi suficient pentru înregistrarea în cartea funciară din Germania, fără să mai fie necesar alți pași importanți sau alte etape. Altceva ar fi, alta ar fi situația când este vorba despre un patrimoniu în care sunt necesare declarații suplimentare din Germania sau dacă este vorba despre un partaj, pentru că atunci, sigur, um, se aplică dreptul german. Însă, dacă există același concept în Germania și în Franța, și anume că odată cu moartea uh, se face o succesiune, dacă nu există alte diferențe, atunci certificatul european respectiv cel francez, cel austriac, cel german, sunt uh, suficiente pentru ca în Germania să se facă o înregistrare în cartea funiciară pentru a se corecta cu noul uh, succesor. Vă dau acest, uh, acest exemplu. Actul uh, notarial în executarea sa în Germania nu ar fi posibil, pe când un asemenea certificat, sigur, ar fi mult mai valabil. Aș vrea acum să adresez o întrebare doamnei Putie Fischie și poate și domnului Fremsen. Uh, am uh, ascultat ceea ce a spus în final, însă nu am reușit să vă urmăresc foarte bine. Poate puteți să mai îmi explicați încă o dată cum stau lucrurile în ceea ce privește aceste trusturi, fiducia. Ați uh, vorbit numai despre aceste fiducii care sunt uh, deschise în urma testamentului sau chiar și din timpul vieții persoanei respective. Vă rog să mai explicați încă o dată acest lucru și să reveniți asupra acestui ultim punct, pentru că ați uh, criticat puțin regulamentul vis-a-vis de perioada aceea de 10 ani. Poate mai explicați o dată, pentru că nu am înțeles foarte bine ceea ce ați spus. Um, what I was saying is... Ce spuneam este că... Scuze, ascultam engleza și acum de asta vorbească în engleză. Uh, ce spuneam este că, în primul rând, vorbesc doar de fiducii create prin testament. Deci nu, uh, conform unui testament și nu fiducii create în timpul uh, vieții unei persoane. Deci fiducii create uh, în, prin testament. Deci testamentul prevede care este averea, se aplică legislația privind Uh, împărțirea acestei averi. Acest lucru se face conform uh, testamentului și conform testamentului și legii, legislația aplicate se creează fiducia cu bunurile care sunt prevăzute în testament, cu beneficiarii care au dreptul să fie beneficiari complet, uh, conform legislației uh, succesiunii și în acel moment activele care pot intra în fiducie sunt transferate în uh, Uh, uh, proprietatea fiduciarilor și din acel motiv, moment fiduciarii vor uh, deține acest corpus separat care este fiducia, care are, dacă vreți, o viață proprie, pentru că are propriile sale reguli uh, care sunt uh, explicate în uh, legislația privind fiducia, fiduciile. Ce spuneam că este că în acel moment legislația aplicabilă, conform uh, propunerii de regulament, legislația aplicabilă n-ar trebui să mai fie cea a succesiunilor, ci uh, fiduciile ar trebui să fie subiectul legislației privind fiduciile. Pentru că, așa cum spuneam, dacă la 10 ani de la crearea fiduciei, uh, la 10 ani după ce succesiunea practic a fost închisă și, să zicem așa, fiducia a avut propria sa viață și este administrată de Uh, fiduciari, atunci uh, V-am dat exemplul unei încălcări a încrederii acolo unde fiduciarii au uh, încălcat complet principiile și încrederea investită în ei. Și dacă e o astfel de situație, de ce ar trebui să o privim prin prisma legislației succesiunilor și nu prin prisma legislației privind fiduciile? Faptul că Uh, fiducia este considerată un efect al succesiunii, nu mi se pare o interpretare valabilă. Sigur că este un efect al uh, succesiunii, dar odată ce a fost transferată către fiducia, fiducia devine un lucru complet diferit și atunci relația juridică dintre aceste părți care ies din succesiune este alta. Succesiunea deja uh, s-a terminat, a fost încheiată. Uh, ați înțeles ce vreau să spun? Verstehe ich das eigentlich auch? Da, așa înțeleg și eu lucrurile, de fapt. În grabă nu pot acum să vă citez textul sau să găsesc fragmentul din text, însă nu știu dacă în regulament este prevăzută această perioadă de 10 ani. Însă, doamne Wallace, doriți poate dumneavoastră să spuneți ceva? Domnul Frimson, este vorba aici despre administrator și executor pe de o parte și pe de altă parte trusturi și... Domnul Wallace? I wouldn't like to interfere with yeah. the... Nu aș vrea să mă amestec în răspunsul dat de experți. Însă, cea mai bună cale de a încerca să înțelegem este să privim fiducia ca pe un contract. Uh, ca o entitate autonomă uh, alta uh, decât uh, succesiunea. Da, da, așa înțelegeam și eu lucrurile, însă nu știu uh, care este problema din punctul de vedere al doamnei Fischi. Sigur, voi accepta lucrurile ca atare și voi găsi și locul din regulament, însă, conform textului de acum, așa sunt și prevăzute lucrurile. Nu știu care este problema între ceea ce a spus doamna Fischi, ceea ce cred și eu că așa este, și textul regulamentului îmi cer scuze, cred că v-am uh, indus eu în greșeală. Cei 10 ani au fost un exemplu. Mă refeream la o perioadă lungă de timp după crearea fiducei sau o perioadă scurtă de timp. Ceea ce încerc să spun este că odată ce administrarea a fost încheiată și fiducea a fost creată, și succesiunea este aplicată, atunci fiducia devine ceva cu totul diferit, indiferent ce uh, calendar există ulterior. Um, Dacă aș putea să adaug, cred că greutatea din punct de vedere a unei fiducii este că proiectul 1.3a exclude uh, constituirea și dizolvarea uh, acestei fiducii cu recunoașterea fiducilor existente. Dacă se constituie o fiducie uh, potrivit legislației aplicabile, aceasta va continua și acest regulament exclude uh, constituirea, funcționarea și dizolvarea fiduciei. Nu este clar în ce moment bunurile trec uh, de la succesiune către constitutori sau fiduciari. Cred că asta a încercat să spună Beatrice. Da, exact așa. Sigur, această linie de demarcație este importantă, unde se termină unul lucru și unde începe celălalt. Sigur, um, v-aș fi recunoscător dacă veți putea să ne uh, înaintați o propunere sau ne faceți o sugestie pe această cale. Nu știu dacă acest lucru se găsește în textul dumneavoastră scris. Independent de faptul dacă Marea Britanie și Irlanda vor participa sau nu, um, aceste lucruri ar trebui să fie clarificate. Da, va fi o plăcere pentru mine să fac acest lucru. Bun, permiteți-mi să vă întreb atunci. Mai aveți vreo întrebare sau experții doresc să mai facă vreo observație? Dacă nu, domnule președinte, cred că am respectat timpul foarte bine. Pe aceste care doresc să vă mulțumesc, doresc să renunț la o sinteză pe care ar fi trebuit să o fac, ar fi, fost, ar fi un lucru mult prea dificil și nenecesar. Ne-ați uh, transmis multe sugestii interesante, ideile dumneavoastră au fost foarte bune și le vom prelua. De asemenea, diversitatea problemelor, care la început par foarte simple, Uh, pot asupra acestora ar trebui să ne mai aplecăm. Trebuie să reținem un lucru. Toți cei prezenți aici au salutat acest lucru și ceea ce a spus Matrișa Sang este foarte important. Nu numai uh, dreptul privind uh, interesul de conflicte, ci și un uh, drept succesoral uniform pentru toată Europa este un lucru foarte important și de asemenea dreptul la alegere al cetățenilor europeni reprezintă un pas înainte foarte important. Sperăm să putem rezolva o mare parte din probleme prin acest regulament. În prezent acestea nu și-au găsit rezolvarea și de asemenea sperăm ca și practica din instanțe să ne mai învețe alte lucruri. Vă mulțumesc până una alta pentru prezența dumneavoastră, pentru efortul depus și prezentările deosebit de interesante și dificile pe alocuri și îi dau cuvântul mai departe președintelui comisiei noastre, domnului Lene. Mulțumesc, domnule raportor, mulțumesc și eu, expertilor și celor care au participat la discuție. Din motive tehnice, pentru că vom începe imediat o ședință cu ușile închise, vom încheia, vom suspenda 5 minute ședința și începem la fără 7 minute din nou.